Let's start, colleagues. Haideți să începem, stimați colegi. Următorul punct pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual pe 2017 de către supraveghetorul european pentru protecția datelor, domnul Giovanni Butarelli. Bun venit, domnule Butarelli. Este cel de-al patrulea raport anual Uh, prezent, uh, al patrulea raport anual prezentat de către deținătorii mandatului actual al EDPS. După cum știm, acest organism consultativ pentru Parlamentul European este disponibil Comisiei noastre și membrilor pentru a acorda consiliere formală și informală în legătură cu uh, Uh, protecția datelor și problemele conexe, cum ar fi interoperabilitatea, conținutului digital și uh, dreptul la viață privată online. Uh, EDPS a pregătit, se pregătește să acorde Secretariatului Consiliului European pentru Protecția Datelor în mai Îi dau cuvântul acum domnului Butarelli. Deci... Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte generoasă. Stimați eurodeputați, dați-mi voie să vă spun că din nou este un privilegiu să vă prezint raportul EDPS pe 2017. Este Este al patrulea raport anual și uh, anul viitor vă voi prezenta uh, rezultatele nu doar EDPS, ci uh, Secretariatul Consiliului European pentru Protecția Datelor, EDPB. Mult am uh, Încerc, am încercat să ne asigurăm că acest organism va avea tot ceea ce necesită din primul moment pentru a acorda servicii de bună calitate. Este vor, ne bazăm pe bunavoință și pe colegialitatea membrilor con, Consiliului Uh, pentru protecția datelor, în special în ceea ce privește datele transfrontaliere și uh, aspecte practice. Bineînțeles că există uh, sancțiuni, dar și diferențe de reglementare între uh, statele membre. Trebuie să vorbim cu un singur glas în legătură cu ultimele Uh, evoluții legate de utilizarea datelor personale online și manipulare și microtargeting și să uh, îndeplinim reformele pentru era digitală. Acum vom vedea cum uh, vor fi utilizate regulile dezba- dezbătute în Parlament pentru prima generație de persoane născute în era digitală este un clișeu că suntem pregătiți uh, de, pentru uh, era digitală, însă, ca și în pe sectorul privat și în Uniunea Europeană, mărimea este importantă. Dimensiunea contează Instituțiile mai mari au resurse, experiență și programe deja uh, utilizate de gestiunea riscului. Dacă ne uităm în ultimii ani, am constatat că prezice, predicțiile noastre au fost în general bune. Am, uh, cu trei ani în urmă am spus că avem nevoie de o discuție urgentă în legătură cu direcția în care merg uh, tehnologiile bazate pe date și trebuie să nu ne bazăm doar pe birocrație. De asemenea, un regulament general pentru protecția datelor este important, dar nu suficient. Uh, puterea enormă a giganților în domeniul tehnologic și uh, trasabilitatea ascunsă, după cum ne-au demonstrat uh, uh, ultimul caz Cambridge Analytica din ultimele zile, arată că acțiunile noastre sunt esențiale. De aceea m-am bucurat foarte mult că Comisia Libe și Ana Gomes a solicitat o abordare coerentă și ați avut o rezoluție în legătură cu volumul mari de date și drepturile fundamentale anul trecut. Este vorba de protecția datelor și viața privată este o provocare rolul meu alături de colegii mei din de colegul meu care e aici, Wojciech Pievoroșchi, este să fim consilieri onești și profesioniști pentru instituții și să acționăm la cererea Uh, curții ca un amicus curiae în fața, pe lângă Curtea de Justiție. Vom continua să muncăm pe GDPR, însă vom uh, asigura sinergia chiar și în momentul actual între um, munca noastră și rezultatele Consiliului pentru Protecția Datelor, unde vom fi un membru activ. Parlamentul European se poate baza pe noi pentru experiență și consiliere tehnică, în special acolo unde protecția datelor este afectată de aplicații și tehnologii emergente. V-am spus că este anul protecției datelor și de azi începând veți vedea o nouă parte o a conferinței, noul site al conferinței internaționale pentru uh, protecția datelor care va fi găzduită de Parlamentul European în acest an din 22 până în 25 octombrie. În uh, protecția datelor și uh, dreptul vieții private nu suntem în uh, concurență unii cu ceilalți, ci în cooperare sunteți un legiuitor progresiv care, progresist care pune interesele cetățenilor obișnuiți uh, pe primul loc. Vom examina etica digitală cu invitații din toată lumea. Nu vor fi doar vorbitori obișnuiți uh, la Strasburg în săptămâna respectivă, este momentul în care pute, vom putea să consolidăm progresele înregistrate. Anul trecut am început să lucrăm alături de dumneavoastră și de Consiliu eh, asupra unei propuneri în legătură cu o directivă pentru conținutul digital și vă vom asista în legătură cu uh, inițiativa în legătură cu libera circulație a datelor. Și ca și în uh, acordurile de comerț și investiții, nu trebuie să lăsăm lacune în ceea ce privește fluxurile de date. Uh, protecția datelor trebuie să fie esențială și să respecte uh, regulile actuale. Ieri seara am publicat un aviz în legătură cu protecția datelor și manipularea online. De ce? Pentru că am uh, considerat în comunitatea pentru protecția datelor, că întreaga dezbatere în legătură cu știrile false, uh, discursul incitator la ură și microtargeting, uităm de un lucru, abuzul uh, identității persoanelor are loc datorită unor uh, duce la o monitorizare ilegală a comportamentului lor. Deci, Sper că regulamentul pentru protecția vieții private va face mai mult pentru a ne proteja împotriva manipulării online. Există o lipsă de mm, responsabilitate pentru foarte multe decizii și Uh, acest lucru a dus acum câțiva ani la o uh, criză pe piețele financiare, iar uh, cred că ne apropiem acum de un moment similar uh, în ceea ce privește domeniul digital. În legătură cu activitățile noastre finale legate de reformarea regulamentului 45 din 2001. Ca și dumneavoastră, uh, țin foarte mult ca Uniunea Europeană să dea exemplul uh, în legislația pe care o adoptă și în felul în care aplică legile respective. Ca și dumneavoastră, apreciez foarte mult oportunitatea de a alinia uh, Regulamentul General pentru Protecția Datelor cât mai mult cu uh, toate organismele Uniunii, în special cele din domeniul aplicării legii și cooperării judiciare. Așadar, uh, noi susținem în mod foarte clar ideea unei singure, singure legislații și care să se aplice tuturor datelor administrative și considerăm că interesul protecției datelor poate să fie slujit prin păstrarea standardelor de coerență uh, și aplicabilitate pentru toți subiecții. Vedem de asemenea uh, felul cum Europol încearcă să își uh, îndeplinească noile responsabilități și avem deja acordul agenției că își va clarifica orientările pentru integra- fluxul inter- integrat de date la nivel intern. Așadar, uh, chestiunile de retenție a datelor și alte chestiuni legate de analiza produselor uh, Uh, vor uh, duce munca mai departe. Salut! Uh, munca Parlamentului a fost o legislatură cu o povară foarte mare în ceea ce privește protecția datelor. Sunteți foarte aproape, aproape de a semna un capitol istoric fără paralelă niciunde în lume. Și statele Uh, se vor inspira din abordarea europeană la nivel mondial. În, am mai rămas în jur de un an până la următoarele alegeri parlamentare. Să știți că suntem pe deplin la dispoziția dumneavoastră cu toate resursele noastre pentru a vă ajuta să terminați eh, această muncă. Știm că trebuie să se clarifice atât directiva veții private, cât și cealaltă directivă. Există așteptări foarte mari și obiectivul de a asigura coerență de plină nu trebuie să fie subestimat. Anumiți eh, membrii proeminenți deja au semnalat uh, Uh, intenția de a părăsi Parlamentul în viitor și îi salut în special pe aceștia, fondatorul internetului uh, World Wide Web, Tim Benders, a uh, spus două lucruri în legătură cu viața digitală de astăzi. După, în primul rând, necesitatea de a monetiza uh, Eh, datele și atenția persoanelor este singura cale de a asigura prosperitatea tuturor. Putem să lăsăm soluțiile la cheremul marilor companii, însă acest lucru nu este corect pentru companiile și startup-urile europene. Nu este eh, corect pentru cetățeni pen, și nici pentru giganții tehnologici. și nu este eh, responsabilitatea lor de a reglementa piața. Este Uh, mandatul dumneavoastră de a face acest lucru prin uh, mandatul primit de către, din partea cetățenilor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Butarelli, pentru acest, această prezentare foarte cuprinzătoare. Dau cuvântul acum uh, eurodeputaților În primul rând, doamna Chienghe. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc și eu domnului Butarelli pentru informațiile prezentate, foarte succint din partea mea. Aș vrea să spun că tema acestor zile este, așa cum ați arătat și dumneavoastră, protecția datelor. Este o temă pe marginea căreia aș vrea din partea dumneavoastră o, uh, un punct de vedere în legătură cu Cambridge Analytica, o speță în care ne aflăm în fața în prezența unei încălcări a drepturilor în acest domeniu. Nu e vorba doar de datele utilizatorilor, ci, un lucru mai grav, Este vorba de alegeri și astfel sunt puse sub semnul întrebării chiar democrațiile din mai multe țări. În urma tuturor acestor dezbateri despre fake news și hate speech, aș vrea să întreb care sunt propunerile care ar trebui făcute, mai ales în această speță a, a cazului Cambridge Analytica. Uh, Vă mulțumesc. Urmează domnul Dias de Mera. Mulțumesc, domnule Butarelli, vă mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră. Ieri ne-am văzut, ne uh, văzut de la distanță. Erați a Sofia, nu, dumneavoastră nu puteați să ne vedeți, însă domnul Piorovski v-a reprezentat. Pe mine mă îngrijorează puțin partea a doua a evaluării dumneavoastră pozitive în ceea ce privește uh, datele în interiorul Europol și tratarea datelor. Ați spus că suntem pe uh, drumul cel bun, însă v-aș ruga să ne dați câteva informații suplimentare. Ați vorbit despre perioada de retenție a datelor și de anumite chestiuni legate de analiză și eu interpretez acest lucru ca anumite mm, mm, legături false în acest, mm, legături slabe în acest lanț. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc. Domnule Gianni Butarelli, vă mulțumesc pentru munca depusă la această autoritate. Este momentul pentru a ne gândi în legătură cu succesiunea de scandaluri care uh, cu tremură conștiința juridică a democrațiilor constituționale, uh, pentru că este clar că monopolurile de fapt de facto exercitate de către marile corporații, așa numiții giganți a internetului, aceste monopoluri uh, spală pe jos cu garanțiile în care noi am uh, avea, avut încredere, cum ar fi calitatea privată și confidențialitatea datelor. Uh, Vreau să vă întreb în, până în ce moment este previzibil ca pro, regulamentul de protecție a datelor care consolidează drepturile de rectificare și anulare până și la dreptul de a fi uitat pe internet uh, vor fi oare necesare revizuiri imediate ale acestui regulament în viitorul apropiat? pentru a proteja aceste drepturi fundamentale care sunt uh, expuse um, manipulărilor de partea actorilor non-statali, uh, corporații care uh, sunt din ce în ce mai mult în afara controlului instituțiilor și uh, organismelor de anchetă acestor agenții pentru punerea în aplicare a legii. Și întrebarea mea ține de probele că geolocalizarea legate de geolocalizarea permanentă a persoanelor și stocarea nelimitată a datelor legate de uh, viața intimă și privată pe care o permit uh, volumele mari de date și cred că aceste uh, uh, aspecte vor face să devină învechite foarte multe din prevederile din nou regulament GDPR. Mulțumesc, Ana Gomes. Mulțumesc, domnule Butarelli, pentru prezența dumneavoastră. Văd că nu sunteți pe deplin sănătos, deci apreciez uh, și mai mult efortul dumneavoastră de a fi prezent și vă mulțumesc pentru ce ați spus în legătură cu rolul Parlamentului. Uh, vă mulțumim și uh, interacțiunea cu serviciile dumneavoastră a fost fundamentală. Regulamentul General pentru Protecția Datelor este gata pentru implementare de către IMM-uri. Uh, CEO-ul de la Cisco ne-a spus recent în Parlament că uh, marile companii sunt gata, însă întrebarea este ce se întâmplă cu IMM-urile, ce anticipați? Bineînțeles că împărtășesc uh, preocupările colegei Cecilie Chienghe în legătură cu scandalul Cambridge Analytica. Ce sfaturi ne dați eh, nouă și guvernelor, precum și instituțiilor, să, în acest sens, în acest domeniu în care datele personale uh, sunt uh, un vest sălbatic în care totul este permis uh, cu noile evoluții în, uh, în monedele virtuale și uh, felul în care acest lucru contribuie la spălarea de bani inteligența artificială, de asemenea și programele mm, pentru drone care pot fi utilizate în scop civil și militar, inclusiv pentru mm, crime. Chiar ieri am auzit despre prima persoană ucisă despre o, de către o mașină fără șofer, mașină autonomă. Nu putem, bineînțeles, opri aceste evoluții tehnologice, și acum ajung la ultima mea întrebare. Rolul Comisiilor Naționale pentru Protecția Datelor și interacțiunea lor cu instituția dumneavoastră. În țara mea, Portugalia, avem o Comisie Națională pentru Protecția Datelor foarte competentă și calificată, care dă uh, sfaturi foarte bune guvernelor, câteodată urmate, câteodată nu. Însă există există uh, în ultima vreme guvernul încearcă să uh, acopere marele scandal legat de vizele de aur și felul în care a susținut corupția. Există un uh, proces pe rol în care este pus sub acuzare ministrul pentru interne. Am fost și eu uh, acuzată pentru că uh, am dat publicității lista persoanelor care au primit aceste vize de aur și ministrul acum sub uh, uh sub cercetare judiciară uh, m-a acuzat pe mine. Eu am cerut doar publicarea listei celor care primiseră aceste vize, știind că voi găsi pe aceste liste numele unor criminali și corupți. Nu vi se pare pervers că o comisie pentru protecția datelor, în loc de aș uh, uh, uh, face treaba, folosește protecția datelor pentru a proteja un sistem care este corupt? Vă voi pune această întrebare în scris cu toată documentația pe care o am la dispoziție. Mulțumim, uh, Ana, doamna Sipel. Mulțumesc și mulțumesc domnului Butarelli pentru prezență și pentru raportul său și pentru munca depusă în ultimii ani. Cred că ați menționat deja că trăim în vremuri complicate în urmă cu câțiva ani, când am început să vorbim despre protecția datelor, vorbeam despre documente imprimante, imprimate care trebuiau protejate, poate niște apeluri telefonice, niște e mail dar acum tehnologia se dezvoltă, vorbim despre internetul obiectelor, despre dispozitive conectate, totul în, rândul, în jurul nostru este conectat în curând, masa, hainele, totul va fi uh, conectat și se vor putea, de asemenea, colecta date, tocmai de aceea. Deci este important să avem uh, reguli puternice de uh, protecția datelor, însă, în același timp, avem nevoie și de acțiuni de reglementare în plus. Dincolo de tehnologia care evoluează, mai avem o provocare și cred că ați menționat-o deja, și anume faptul că suntem în pericol din ce în ce mai mare ca uh, la, până la urmă un mic număr de întreprinderi să controleze toate aceste date uh, colectate, ceea ce oferă oportunitatea nu numai de manipulare a opiniilor politice. Există deja persoane care spun că atâtea date deținute de anumiți uh, actori, s-ar putea să ajungem într-o situație în care să nu ne mai putem uh, autodeterminăm, pentru că practic suntem influențați și manipulați tot timpul. Aș avea câteva întrebări ținând cont de acest context. Întâi, GDPR va intra în vigoare în mai, nu mai durează mult, însă poate ne puteți spune și noastră ceva despre asta, am senzația că nu toată lumea este uh, pregătită să lucreze cu noile. De asemenea, aș vrea să știu care e opinia dumneavoastră uh, referitor la măsura în care în statele membre avem suficiente persoane uh, calificate pentru a sprijini munca lucrătorilor de protecția datelor. În ceea ce privește viața privată în domeniul electronic. Uh, este foarte îngrijorător, pentru că avem impresia că anumite state membre chiar ar, ar dori să dilueze uh, ceea ce este um, um, prevăzut în textul Comisiei, ca să nu mai vorbim de poziția acestui Parlament. Și când vine vorba de acțiuni de reglementare, uh, Cred că putem lucra și la concurență, la lege fiscală. Nu știu dacă mai aveți și alte idei. Bine, nu ține de responsabilitatea noastră, însă, din punctul meu de vedere, acum auzim zvonuri că marile companii uh, de internet ar urma să plătească taxe de 2-3%, însă pentru cetățenii noștri e ridicol. nu înțeleg de ce am avea nevoie de taxe speciale pentru companiile de internet, dar asta este altceva. Încă un element. În urmă cu câteva săptămâni, zile, am avut un schimb privind scutul uh, pentru viața privată. Poate că aveți uh, informații privind noi evoluții sau uh, dacă intervin tot aceleași elemente. Mulțumim și nu în ultimul rând. Doamna Orând, mulțumesc. Întotdeauna mă bucur când sunteți prezenți, prezent domnule Butareli, pentru că uh, reprezentați o politică progresivă, progresistă în UE. Uh, Protecția datelor este unul dintre elementele importante al uh, politicii europene. În urmă cu câteva luni am fost în Bulgaria și se vorbea acolo despre o revoluție și eu m-am uitat un pic strâm, dar ei mi-au spus, da, asta este când vorbim despre GDPR. Au fost uh, întreprinderi acolo mm, Mm, și știu că și multe întreprinderi din Germania spun, aoleu, avem o problemă cu aplicarea, nu știm dacă reușim, mai ales pentru micile întreprinderi. Poate ne puteți spune dacă aveți o imagine de ansamblu a situației actuale. Cred că ar fi util. Iar apoi, pe bună dreptate, ați spus că nivelul european trebuie să facă eforturi pentru un nivel, nivel ridicat de protecția datelor. Nu putem cere totul numai de la întreprinderi și din zona privată, dar nimic de la instituțiile de stat din statele membre. Dumneavoastră ați spus chiar și noastră asta, că și la nivel european trebuie să avem un regim la fel de clar de protecția datelor. Deci un regim de înaltă calitate. Și aici ajungem la cuvântul magic, Europol. Luptele durează de luni de zile, după cum știți. Dacă ne uităm la situație, știm că sfânt, este practic Sfântul Graal pentru Consiliu care um, nu vrea sub nicio formă să aplice Uh, regimul de protecție a datelor. Cum evaluați acest uh, lucru? Ce credeți că ar trebui să mai facem pentru ca lucrurile să se miște? Pentru că am senzația că Consiliul blochează. Și încă o întrebare. S-a vorbit de mai multe ori și este și o, o propunere lex generalis și lex specialis. Bun, putem să spunem, accepta asta, dar care trebuie să fie relația între lex uh, generalis și lex specialis? Care trebuie să fie, deci, relația între cele două pentru, a, pentru ca sistemul să funcționeze bine? Cred că ar fi foarte util uh, să aflăm uh, poziția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Am să îi dau cuvântul uh, domnului Butareli pentru răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a răspunde doamnei Chienghe și am să-i spun că nu este o întâmplare că anul acesta, după mult efort am reușit să avem în acest for o dezbatere privind dimensiunea etică a noilor tehnologii. Premisa noastră este că legile de protecție a datelor ating un obiectiv important, însă că ele deocamdată nu sunt suficiente, chiar dacă vor fi completate de cele două propuneri legislative pe rol acum. Am început să cooperăm cu autoritățile competente care se ocupă de fuziuni și antitrust, antitrust uh, protecția consumatorilor și așa mai departe. Însă, după cum arătam și în avizul pe care l-am publicat ieri privind uh, manipularea online a mass media, a venit momentul pentru o cu totul nouă abordare. Inteligența artificială, noua dimensiune atât de sofisticată a noilor tehnologii, împreună cu concentrarea puterilor în uh, mâinile unor puțini giganți ai tehnologiei, solicită o nouă abordare. Ne-am dorit o cooperare crescândă cu autoritățile competente responsabile în domeniul electoral, dar și în domeniul audiovizual. Premisa este că nu totul ce este fezabil din punct de vedere tehnic este uh, acceptabil din punct de vedere moral și uh, etic avem prevederile de protecție a vieții private um, ca ofertă standard, dar trebuie să vorbim cu comunitatea lumii, tehnologiei, um, programator uh, și, și nu numai, uh, care nu procesează date, dar care joacă un rol important. Credem că demnitatea trebuie să fie respectată. La conferința internațională, după sesiunea privind uh, inteligența artificială, se va ocupa tocmai de ce înseamnă dimensiunea etică în cadrul acestei așa numite a patra revoluție industrială. Întotdeauna mă bucur să vorbesc despre etică și principii. Trebuie să vorbim despre criterii globale, pentru că nu am reușit să introducem standarde la nivel global. Uh, cum să facem uh, în domeniul uh, protecției vieții private, cum să facem același lucru în domeniul eticii? Vom invita filozofi, cercetători și așa mai departe pentru a îi întreba, pentru a asculta, des, vorbind despre cum implementează anumite principii etice în munca lor iar apoi vom încerca să uh, vedem cum putem face și noi mai mult pentru o abordare holistică. Noi considerăm că este o discuție, o dezbatere cât se poate de relevantă. Am publicat deja proiectul de raport interimar uh, al grupului de lucru stabilit uh, la Oficiul pentru Protecția Datelor iar inițiativa din octombrie va fi o dezbatere importantă cu sprijinul Parlamentului și altor instituții. Deci suntem foarte încrezători că Europa poate acum să fie lider în dezbaterea internațională privind etica. Domnului Diaz de Mera, Credem că suntem pe calea cea bună cu Europol. Am început uh, într-un mod mai dificil, cu orientări uh, de tranziție adoptate fără să fim consultați, însă câteva luni mai târziu uh, și pe baza unei reuniuni pe care am avut-o cu um, bordul uh, managerial, uh, m-am liniștit pentru că majoritatea recomandărilor noastre fuseseră preluate. În ceea ce privește retenția datelor, știm că trebuie ca ei să facă schimb de informații și știu că trebuie să respecte principiul necesității și proporționalității, nu există o soluție universală, deci trebuie verificat de la caz la caz, proces, proces cu proces, categorie cu categorie de date și să vedem ce, se, ce este potrivit și cum putem atinge echilibrul potrivit. Vom coopera uh, și pentru a identifica mai bine elementele și soluțiile potrivite privind protecția datelor. Dar eu sunt încrezător, nu numai în ceea ce privește strategia în general, ci și în ceea ce privește anumite puncte specifice, inclusiv retenția datelor. GDPR și aplicarea sa la marile întreprinderi din domeniul tehnologiei. Uh, întrebarea domnului Lopez Aguilar. Pentru prima dată avem un principiu clar conform căruia nu ne interesează serverele, sediul și așa mai departe. Ne uităm unde sunt oferite bunurile și serviciile. Ne uităm unde sunt profilate persoanele. Deci nu putem vorbi despre extrateritorialitate. Pentru prima dată vom avea o abordare alb sau negru, iar GDPR se va aplica mult mai uh, ușor decât astăzi. Să ne uităm înapoi către 1995-98. În momentul respectiv, uh, companii similare uh, contestau uh, aplicarea directivei 9845. Doreau o extindere a termenului, cam în perioada octombrie 98. Acum văd uh, comunicate de presă de la Microsoft, Google și așa mai departe, care spun suntem pregătiți să respectăm uh, principiile. Au înțeles că uh, fragmentarea politicilor de uh, viață privată din lume uh, îi costă și uh, că și sperăm că astfel vom putea introduce un standard la nivel mondial. Important însă este ca acest principiu să funcționeze în practică, să vorbim cu un singur glas. Tocmai de aceea am uh, insistat asupra principiilor uh, oficiului privind uh, protecția datelor. Transparență, tragere la răspundere și posibilitatea de a se ajunge la un uh, la decizii prin consens, nu prin vot. Dacă începem să aplicăm prevederile privind mecanismul de consecvență um, într-un mod birocratic, vom fi blocați timp de săptămâni întregi pentru a identifica cine trebuie să facă ce. Și asta nu trebuie să se întâmple. Trebuie să fim uniți. Suntem pregătiți să le facem față marilor companii din domeniul tehnologiei. Ne vom sincroniza eforturile, ca în cazul împotriva Facebook, în cazul Microsoft versus uh, Departamentul de Stat, FBI, uh, în ce privește cloud-ul, bineînțeles uh, ținând cont de limitele legislației actuale. Eu sunt încrezător că 25 mai va fi o dată cheie. Suntem de asemenea pregătiți să aplicăm mai bine GDPR la, o, la nivelul IMM-urilor. În această uh, dimineață discutăm despre cum să implementăm articolul 13.5 din GDPR referitor la anumite derogări. Se oferă o derogare de la sine sau de la caz la caz. Am identificat o abordare care ar putea funcționa, iar orientările pe care le-am publicat parțial vor fi finalizate la ultimul plen al grupului de lucru cu o referire la IMM-uri. În ce privește Cambridge Analytica, nu e ceva nou, nu e prima dată când auzim de o astfel de legătură, de o astfel de încălcare. Acum o lună am început o analiză științifică la nivel mondial a ultimelor noutăți în legătură cu modul în care datele se colectează într-un mod inovator, cum sunt ele apoi păstrate și extrase din context. Vrem să vedem care sunt efectele din punctul de vedere al schimbării comportamentului, uh, al manipulării, cum sunt în acest scop procesate datele în afara contextului. Și nu e vorba doar de aplicațiile big data, e vorba și de acțiuni de falsificare a realității, acțiuni prin care se profită de privilegiul de a avea acces la datele oamenilor. Unul dintre acești giganți ar putea beneficia de 52 de tipare de profilare a oamenilor, invizibile cu ochiul liber. Am identificat și practici noi, nu doar chestionare, ci și alte modalități. De exemplu, se pornește automat microfonul computerului dumneavoastră, sau alte metode aparent tradiționale, dar folosite în mod inovator pentru a colecta date într-un mod netransparent. E momentul așadar să începem să ținem seama de toate aceste noutăți, de modul în care algoritmii permit utilizarea datelor într-un mod cu totul diferit și e o bună demonstrație că protecția datelor vizează toate drepturile fundamentale, inclusiv cele legate de principiile democratice însele. Există anchete și în Statele Unite, dar și în Regatul Unit, cu privire la microtargeting și manipulare. Utilizatorii ar putea să disemineze mai multe date pe care uh, le consideră falsificate mai degrabă decât date pe care le consideră de încredere, chiar fără știrea lor. Sigur că nu avem un uh, glob de cristal, nu putem noi să răspundem pentru toate cele, dar încercăm ca, uite, azi dimineață am inclus pe agenda discuțiilor cu colegii încă un punct, pentru că vrem să contribuim la această dezbatere și să urmărim această cauză, concentrându-ne pe dimensiunea strategică. Avizul acesta pe care îl vom redacta va fi uh, destinat dumneavoastră, decidenților politici din Uniunea Europeană. Noi însă ne facem noi înșine temele la nivelul investigațiilor, deci inițiativele acestea, acțiunile noastre vor fi sincronizate cu cele ale colegilor unde ne aflăm cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor, GDPR. Multe state membre și-au făcut tema uh, dar nu neapărat uh, atât cât puteau de bine. Analizăm, de exemplu, ce se întâmplă la nivelul legislațiilor germană și austriacă și, de asemenea, textul uh, în curs de dezbatere în legiuitorul olandez. Și la mine în țara, de, la, în țara mea de origine din cauza alegerilor recente, uh, textul acesta s-a cam rătăcit. Există un proiect, dar n-aș putea spune că e 100% mulțumitor încercăm să acționăm convingându-i pe oameni să respecte și fondul uh, textului și termenele. Tendința la care asistăm este însă una de minimizare a intervenției la nivel legislativ, mă refer la adaptările legislative necesare. Nu vorbesc de încălcări efective ale regulamentului, ci de anumite nuanțe care pot fi controversate și care vor necesita toată atenția, în primul rând, a Comisiei Europene. Noi, în calitate de autoritate de reglementare, suntem gata să contribuim și cred că putem beneficia cu toții de pe urma unei, unei consolidări a cadrului acestuia general. Am început uh, un studiu EDPS și va trebui să ținem seama și de raportul autorității bugetare pentru bugetul nostru de la anul în legătură cu numărul de personal care se ocupă de aceste chestiuni. Vorbim de circa 2400 de persoane, o creștere de circa 48%, deci 2500 de oameni care însă reprezintă doar 50% dintre lobiștii de la Bruxelles, așa că chiar nu-i mare lucru. Vom încerca în orice caz să facem mai mult cu resurse mai mici. Pentru asta va trebui să fim selectivi, va trebui să debirocratizăm anumite procese și acolo unde va fi necesar vom fi cât se poate de severi. Sugestia mea ar fi ca peste șase luni, împreună cu Comisia și utilizând eventual și alte foruri, cum ar fi reuniunea comună anuală a parlamentelor naționale cu Parlamentul European, să se organizeze un schimb de opinii pe marginea rolului parlamentelor naționale în ceea ce privește respectarea conținutului GDPR. În anumite state membre am constatat o tendință de a refragmenta textul, de a-l particulariza și de a acorda concesii, de a face mai blânde dispozițiile regulamentului, cu modificări și adăugiri. Eu, unul, nu cred că aceasta este abordarea corectă. Viața privată în domeniul electronic este necesară. Nu putem continua cu legislația învechită până în 2020. Legislație transpusă în uh, dreptul statelor membre. Ea însă nu poate fi eliminată până când regulamentul privacy nu intră în vigoare, dar cei care aplică regulile GDPR în același timp, chiar dacă sunt de bună credință, pot să intre în această capcană a regulilor reformate. Și asta ar, ar fi un dezastru. Prin urmare, recomandarea mea și încurajarea mea se îndreaptă în direcția de a insista pentru o adoptare cât mai rapidă a acestui regulament. Începeți trilogurile care înțeleg că sunt programate pentru această primăvară și o sprijin pe doamna Ernst pe marginea regulamentului 45 din 2001. Susțin și eu ideea unei singure legi pentru toți. Nu există loc de fragmentare pentru datele administrative, de exemplu. Procesele trebuie să fie aceleași pentru toate tipurile de date, pentru toată lumea. Trebuie uh, respectate aceleași reguli de prelucrare a datelor cu un număr limitat și rezonabil de ajustări, am spus ajustări, nu neapărat derogări, eventuale adăugiri, eventuale precizări, care să țină seama de caracterul specific al activității fiecare entități. Nu mă refer neapărat la Europ doar la Europol, ci și la alți actanți. Acum, cum trebuie făcute lucrurile acestea? Aceasta e întrebarea. Am identificat uh, unele posibilități în capitolul 8, mai putem lucra la acesta. Soluția pe care o vedem noi aici, vorbeați dumneavoastră de uh, lex, lex specialis versus lex generalis. Lex specialis, cred eu că se justifică numai când ceva este atât de particular, atât de special și de relevant pentru o nișă, încât trebuie neapărat reglementat într-un mod foarte particular. Ideea este că toate aceste entități se află sub, se află sub umbrela aceluiași principiu. Această idee mi se pare binevenită. Foarte puține dispoziții din regulamentul Europol conțin unele garanții foarte interesante, care însă nu se regăsesc în directiva pentru poliție și justiție. În aplicarea regulilor generale, unde se identifică un nivel ridicat de protecție, cu excepția 3-4 cazuri, trebuie întotdeauna respectat nivelul cel mai înalt de protecție. Regula ar trebui însă să rămână aceeași normă pentru toată lumea. Și mai este o îngrijorare din partea mea legată de termen. Dezbaterea aceasta vizează Europol și Eurojust. Dar este relevantă și pentru toate celelalte peste 60 de instituții și organisme care așteaptă o încheiere a acestui uh, subiect. Deci tot sprijinul din partea noastră pentru o adoptare cât mai rapidă a acestui act legislativ. În ce privește Privacy Shield, am publicat săptămâna aceasta, uh, înainte de a discuta cu cei de la Washington, un document care se concentrează pe ultimele evoluții din Statele Unite în legătură cu amendamentele recente la, aduse la legislație și recentele numiri la FTC. sunt reflexii noi în urma celor convenite deja cu colegii în cadrul procesului de analiză. Se dorește o, o colectare um, a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță. Acest Privacy Shield este, are un caracter unic și el uh, s-a instituit în dorința de a se utiliza pentru, o, pentru scopuri comerciale, dar nu numai comerciale. Trebuie așadar respectate o serie întreagă de principii, printre care cel al transparenței de pline, al necesității și al proporționalității. Asta e problema. Deci susținem abordarea aceasta referitoare la transparență, dar n-am ajuns încă acolo. Uh, so, uh, once again... Din punctul de vedere al garanțiilor, mai sunt multe lucruri de făcut. Deci, aici identificăm încă elementele unde mai trebuie lucrat, unde se poate și mai bine, legate de partea de supraveghere și constatăm unele îmbunătățiri în ce privește partea legată de aspectele comerciale. Se pare că Privacy Shield nu se afla printre prioritățile de vârf ale Statelor Unite, dar s-ar mai putea aduce unele îmbunătățiri înainte de a asista la încă un caz în instanță. Mulțumesc, domnule Butareli, pentru aceste observații. Vă urăm mult succes pentru a face față provocărilor noi, dar din acest an și de la anul. Vă mulțumim și pentru intervenții. Următoarea reuniune va avea loc pe 26 martie între 3 și 6 și jumătate după amiază și pe 27 martie între orele 9 și 12.30. Vă mulțumesc foarte mult o zi